<clears throat> Good morning. Bună dimineața. Doamna Mazzoni a avut probleme cu transportul până la Parlament, o să ni se ature însă curând. But yes, anyway. So I quite I will improvise with uh... Așa că o să trec eu la punctul 1, adoptarea proiectului de ordine de zi. Domnul Iar nu este cu noi astăzi aici, este în delegația oficială din partea Comisiei Agri. Domnia sa se scuză pentru absența de astăzi. Votarea va începe în momentul în care ajunge aici doamna Mazzoni, ceea ce se va întâmpla curând. Prima parte a întâlnirii <clears throat> se referă la votul pe avize deosebit de importante, după care urmează discutarea raportului Mazzoni privind activitățile Ombudsmanului European în ceea ce privește prezența petiționarilor la ședința de astăzi. Aș dori să vă informez că la punctul 11 o să avem o prezentare din partea domnilor Crescento și Barbarino. Punctul 12 va fi prezentat de domnul Pescod. Interesant că la acest punct uh, reprezentanța președinției cipriote va face o intervenție. La punctul 15, domnul Marinella și domnul Bertuzzi, nu știu dacă e domn sau doamnă sau doamnă sau domn, spune vorbitoarea. La punctul 16, doamna Rogovska și domnul Barski și la punctul 19, domnul Juan López de Uralde ne va vorbi. la, punctul 19 avem petiționar și prin urmare 19 va veni imediat după 16. Nu știu uh, ce altceva să vă mai spun ca să vă împiedic să adormiți până la sosirea domnului Mazoni. Nu pot să vă cânt un cântec, cum mi s-a sugerat. Nu cred că putem trece la vot. Și eu uh, trebuie să prind avionul peste o oră. Nu știu dacă e, e corect din vedere politic să începem votul fără președinte sau nu. I know, we all know that. I have my own, oh, I understand that. But I wonder whether we can do start it. We have the voting list. If you're ready to start the vote, I suggest you start the vote. Thank you. all right, you agree that we can start voting without the presence of... Sunteți de acord să începem să votăm chiar dacă doamna președinte nu este aici? Bun, iată îmi fac și eu debutul. Ok. Yeah, this is Ok, but uh, what about me? Uh, well, uh, I vote as well. compromise. Yes, yes, you vote as well. Ok. So, we start with... Uh... Începem prin urmare cu raportul anual privind activitatea Comisiei Petiții pentru anul 2011. Domnul Chichester dorește să intervină? Nu. Mulțumim, domnule Chichester, că nu spuneți nimic. Compromisul 1 A votat toată lumea? Pentru? împotrivă, se adoptă. Și nu sunt abțineri, de asemenea. Îmi cer scuze, spune președinta, dar e prima dată când prezidez un vot. Amendamentul 51, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 2. A venit doamna Mazzoni. O să aveți de suferit dacă nu preluați președinția, bine. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Mergem la compromisul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 3. Cine este pentru?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 se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La 72 avem vot pe părți. Partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Compromisul 4. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Probabil o să vedem nevoie de câteva secunde să găsiți 98, amendamentul 98. Votăm pe 98 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 99 pentru... Nu, vot pe părți. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă? Partea a doua, pentru, împotrivă, încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva, trebuie să numărăm. Haideți să verificăm. În mm, amendamentul 100 nu funcționează dispozitivele, funcționează. Deschidem votul. Cine deschide votul? Eu deschid. E deschis votul. Funcționează. La mine a mers. A, nu merge. Bun, începem de la început. Avem o problemă de ordin tehnic. No. So, let's count again. Haideți să numărăm. La 100, cine este pentru? Cine este împotrivă? Twelve. Twelve again. Okay, it's adopted, yeah. 101. Se adoptă 101. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 112 uh, uh, uh is deleted. Yes, we have to vote on it. Cine este pentru la 102? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Na, aliniatul 17, amendamentul 102 identic cu 103. Mergem la 104. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 retras, Medatul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă. 27 pentru, împotriva, să numărăm, se adoptă. Secretariatul spune că se adoptă. 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, potriva, țineri, se adoptă, da, ridicați mâinile, vă rog, 35, pentru, împotrivă, obțineri, cred că se adoptă, 36, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Trei și opt pentru. Cine împotrivă? Respins. 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 41 și 42, identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, spune președinta. Votul final pentru... Se adoptă felicitări. One abstention. Cu o abținere. Cu o abținere din partea doamnei Auken. Doamnă Mazzoni, preluați președinția ședinței. Vă rog. Madam Chairman, may I, may I just thank... Doamnă președinte, doresc să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru excelenta cooperare la acest raport precum și pentru vot. Și în special mulțumiri secretariatului pentru eforturile depuse. Ehm, codul de culori de pe lista de vot ehm, mi se pare foarte util. Oricui ar plăcea, mai ales culoarea roz. Oricum, vă mulțumesc tuturor pentru rezultat. Allora, ringrazio ancora il collega Chichester. Passiamo. Îi mulțumesc din nou domnului Chichester. Și trecem la următorul raport de pe ordinea de zi pentru votare. Doamna raportoare Valean nu pare să fie prezentă. Prin urmare, trecem direct la vot. Și începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16, domnul Maier, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 17, Zdanoca, pentru, împotriva, abțineri, verificare prin vot electronic. Cine este pentru? Vă rog să și ridicați mâna. Împotrivă. Se respinge amendamentul 4, Vălean, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, Meier, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Valean pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Există aici un amendament oral, dacă cineva este împotrivă, dacă nu, votăm amendamentul 25, modificat prin amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 Becker pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 Valean pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cu amendament oral. Se opune cineva la amendamentul oral? Nu. Atunci votăm amendamentul modificat este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32 cu amendament oral. Se opune cineva amendamentul oral? Nu. Atunci votăm cu amendament oral la 32. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 devine caduc 34. La fel și trecem la amendamentul 35. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Valean pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 10. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 36. Cashman pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 a fost retras. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri. Va trebui să verificăm amendamentul 38.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 Amendamentul 46 este caduc. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 este caduc. 48 cu amendament oral. Se opune cineva la amendamentul oral? Nu. Atunci votăm amendamentul 48 astfel modificat. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final asupra acestui aviz. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Adoptat. Vă mulțumesc, stimați colegi, și o felicităm pe doamna raportoare. Valean. Quindi possiamo passare al successivo parere. Putem trece, prin urmare, la următorul raport. Domnul raportor este tot doamna Valen, așa cum știți, absent în acest moment, motiv pentru care trecem direct la vot. Supun la vot amendamentul 1, doamna Nedelcea. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 gând Pentru. împotriva Abțineri. Respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. gând Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Ocan și Zdanoca. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 15. Vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 23 pentru împotriva abțineri. Adoptat. 24 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 25 gândi cu amendament oral. Nu se opune nimeni la amendamentul oral. Prin urmare, votăm la 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri. Respins. 27. Pentru. împotrivă, Abțineri. Respins. Compromisul 5. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Repetăm votul la amendamentul 31. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 8 contrari, 11 a favore, quindi viene approvato l'emendamento. 11 pentru, 8 împotriva, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 devine caduc. 35 pentru, împotriva, Obțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 38, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 40 și 41 devin caduce și trecem la votul final asupra acestui aviz. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Abbiamo quindi chiuso la, eh, il punto relativo alla votazione. Am încheiat votul documentelor. Trecem la punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi, care trebuie aprobate. Este vorba de misiuni de informare. Eh, chiedo scuza, ascolto i suggerimenti. Îmi cer scuze spune președinta. Vom relua dezbaterea după ce mă consult cu secretariatul. Eh, l'onorevole Bostinaru. Grazie, caro Presidente. Recomandă domnul Boștinaru. Prezidenta, si. Dragi colegi, aș dori să exprim punctul de vedere al coordonatorului SND. Aspetiam. Punctul de vedere al coordonatorului vis-a-vis -vis de situația creată la raportul privind vizita în Germania, care are legătură și cu raportul privind vizita în România. Cred că este fundamental pentru bunul mers al activității Comisiei de Petiții ca raportorul împreună cu reprezentanții grupurilor politice să ajungă la acorduri, în așa fel încât raportul adus în fața Comisiei să poată exprima un sprijin politic cât mai mare și mă inspir în această declarație de muncă excelentă pe care am făcut-o în cazul raportului privind România, unde diviziunile la început au fost considerabile, dar unde, ca urmare a bunăvoinței raportorului, dar și a cooperării colegilor, s-a ajuns la o soluție de compromis. Cred că numele jocului la Comisia de Petiții este capacitatea de a ajunge la un compromis. De aceea sunt uh, ușor șocat de faptul că Grupul PPI uh, are o situație în care un coleg PPE depune amendamente împotriva liniei grupului PPE într-un număr atât de consistent și pentru ca această chestiune să fie pe viitor prevenită sau chiar uh, cât mai mult cu putință eliminată, personal voi vota împotriva tuturor amendamentelor uh, Bulan pentru că ele contravin spiritului acestei uh, comisii pe care noi toți o reprezentăm și care trebuie să servească interesele petiționarilor europeni, iar pe de altă parte trebuie să construiască aici o atmosferă de încredere și cooperare și nu să fim un câmp de luptă între diverse opțiuni, afilieri sau ideologii. Pe aceeași linie mă voi opune și amendamentelor uh, uh în raportul privind vizita în România. Cred că soluția cea mai bună ca să putem servi cetățenii europeni este să venim în comisie cu rapoarte care să exprime în compromisuri rezonabile punctele de vedere ale tuturor participanților. Mulțumesc! Colega Bulan. Mulțumesc, Madame la Présidente. Euh, moi, je me permettrai pas de porter de jugement. Mulțumesc d'un autre parti que le mien. Quant euh, au parti PPE qui est mis en cause et notamment au travers de, de mes propositions, il n'y a pas de dissension particulière contrairement à ce que vient de dire le coordinateur. du. Nu există disensiuni și am decis în grupul PPE să avem un uh, vot. Cred că uh, coordonatorul socialist trebuie să respecte alegerea Partidului Socialist și Până la urmă, poziția mea personală legată de Iogandant este că este destul de temperată, practic, și vă reamintesc ce am votat. Nu există exclusiv decât recomandări pe care le, care țin de uh, intențiile Iugandant, deci trebuie să știm să readucem lucrurile la bunul lor nivel și am preconizat de asemenea că mi se pare urgent i important să adoptăm o reglementare legată de aceste vizite de constatare pentru că este mm, absolut uh, imperativ acum să vedem, să ne punem de acord și să urmăm o anumită reglementare. Deci, am făcut în acest sens niște, pro- uh, niște propuneri care sunt în spiritul compromisului, dincolo de ceea ce s-a spus și am preconizat în aceste recomandări că membrii ex officio nu, să nu fie prea părtinitori, așa cum s-a decis uh, cu mult înaintea uh, venirii mele în, parta, uh, în Parlament. Deci să nu fie prea părtinitori acești membri ex officio atunci când judecă concluziile raportului. Pentru că asta ar periclita munca pe care o facem noi. Благодаря, госпожо председател. Doamna Iotova, mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în calitate de raportor și aș dori să subliniez faptul că a, părerea domnului Boștinaru, care, este, care face parte din grupul uh, socialist, nu a fost coordonată cu mine în calitate de raportor modul în care se ajunge la un acord între coordonatori nu impune niciun fel de obligație mm, pentru nimeni să-și exprime punctul de vedere ca raportor. Faptul că există amendamente este un lucru pozitiv și demonstrează că misiunea noastră a fost una foarte democratică și toată lumea a fost liberă să-și exprime punctele de vedere în ceea ce privește diverse texte sau prevederi ale acestora. Dar să eliminăm propunerile făcute de colegi, mi se pare că asta înseamnă că subminăm și distrugem munca lor care a fost realizată timp de jumătate de ani. Deci eu nu pot fi de acord cu asta. Da, sunt de acord că nu au existat reguli specifice pentru noi ca misiune, cum să lucrăm și am fost supusă unor presiuni foarte importante în calitate de raportor și le mulțumesc colegilor care au avut o poziție constructivă pentru că am făcut eforturi foarte mari. Și acum las la latitudinea dumneavoastră, dragi colegi, să decideți acest lucru în conformitate cu conștiința dumneavoastră pentru că asta este responsabilitatea noastră față de cetățeni. Doamna Bovinska. Eu am înțeles că domnul Boștinar ar vrea rapoarte fără amendamente. Uh, Asta cred că este o invenție a Parlamentului acum. Trebuie să avem un raport fără niciun fel de amendamente. De obicei avem un raport, amendamente, le votăm, dar regula nu este să nu le votăm pur și simplu. Asta în primul rând. În al doilea rând îi mulțumesc doamnă Iotova pentru că am avut un consens foarte larg în ciuda faptului că face parte dintr-un grup politic diferit, am lucrat împreună la amendamente. În al treilea rând, nu mă refer doar la amendamentele domnului Bular, care au fost destul de creative, dar și eu am făcut amendamente și alți colegi au făcut amendamente din diverse grupuri, deci nu știu de ce trebuie să le tratăm, să le punem pe toate la un loc ca o singură politică. Încă o dată, doamnă Iotova, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Luhan. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu cunosc foarte bine detaliile legate de vizita la Berlin, însă cunosc mm, foarte bine detaliile legate de vizita în România. Și, mm, apropo de ceea ce spunea domnul Boștinaru, aș vrea să duc câteva completări. Nu este vorba despre o încercare a domnului Boștinaru sau a unor socialiști de a găsi un consens, ci este vorba mai mult de o schimbare radicală de atitudine ale eh, colegului nostru Boștinaru momentul când s-a schimbat raportul de putere în România. Până atunci, mai ales dumneavoastră, doamna Mațone, știți foarte bine eh, ce presiuni încerca să facă eh, domnul coleg Boștinaru pentru anumite amendamente și anumite introduceri în acest raport a anumitelor eh, elemente care nu și aveau locul. De asta e altă, altă um, idee în general. Eu vreau să spun aici că um, să vii să spui că nu este drept și nu este legitim ca un coleg să aducă amendamente, ă, mi se pare puțin ieșit din ă, ă, deontologia profesională a unui europarlamentar. Îmi pare sincer rău să fac aceste menționări. Domnul Bulan are dreptul să vină cu orice fel de amendamente. E la opțiunea fiecărui dacă susține acest lucru sau nu. Dar această atitudine, vreau să clarific, se datorează faptului că deși domnul Boștinaru până în momentul preluării puterii în România avea o um, atitudine total contrară multor uh, elemente din raportul um, uh, referitor la visa în România, s-a schimbat nu pentru că a încercat să găsească consens, ci pentru că, um, bineînțeles, um, raportul de putere s-a schimbat în România. Vă mulțumesc! This why this attitude. Mr. Bostinaru. Domnul Bostinaru. Yes, okay, Mr. Wieland, one moment. I you... Domnule Viland, vă rog un pic. Vă rog să nu redeschidem dezbaterea. Am deschis votul, astfel încât nu cred că e cazul să redeschidem dezbaterea pe aceste puncte. Pentru că suntem până la urmă la sfârșitul activității parlamentare, stăm înainte de vacanța de vară, este ultima sesiune, o să vă dau cuvântul imediat după domnul Viland ca să putem închide dezbaterea, dar vă rog frumos, doar două minute. Domnul Viland. Vreau să intervin pentru că este un punct de uh, ordine. Ar trebui să trecem acum la uh, votare. E un punct de procedură până la urmă și cred că ceea ce s-a întâmplat a fost foarte clar interpretat. Evident, trebuie să găsim o soluție pentru aceste două misiuni, dar de acum înainte, pentru vizitele de constatare și pentru follow-up, trebuie să avem niște reguli clare. Și tot un punct de procedură pentru misiunea în Berlin. Dați-mi voie să vă spun foarte clar, doamnă președinte, că s-a spus că nu vor fi amendamente depuse la concluzii. Tocmai de aceea eu mi-am retras amendamentele. Există trei amendamente care încă au fost supuse votului și cred că acestea nu sunt admisibile. Mulțumesc. Doar un, doar un cuvânt, domnule Boștinaru, să nu deschidem din nou dezbaterea. Colleague, Romanian colleague, Mr. Luhan, because he's... Înțeleg că stimatul meu coleg, Domnul Luhan, care nu participă la activitățile PETI, nu cunoaște regulile și procedurile. Doamnă Mazzoni, știți și dumneavoastră cum lucrăm împreună, la ce nivel de calitate. Și, în ultima instanță, de ce coordonatorul din partea PPE-ului e nemulțumit de modul în care amendamentele au fost înaintate de proprii săi colegi. Atunci, de ce dai vina pe socialiști și democrați pentru problemele din PPE. Concluzia mea e că mai bine lucrăm împreună ca să găsim un compromis. Acest aspect e important. Intervenție fără microfon. V-am dat cuvântul pentru că mi s-a părut echitabil ca toată lumea să aibă ocazia să-și exprime punctul de vedere, poziția. După ce am lucrat în această comisie, ca să aprobăm nu doar raportul privind misiunea la Berlin, ci și cea în România. Sigur, trebuie să mergem mai departe, să depășim acest spirit de partizanat politic. Pentru că, într-adevăr, suntem în serviciu cetățenilor europene. Asta suntem chemați să facem aici. Domnule Boștinaru, acesta este totuși un deziderat și nu reflectă neapărat realitatea prezentă. Sper să ajungem la acest rezultat. Chiar dacă nu trecem de poziția de partizanat politic, dar măcar să propunem să respectăm democrația. În calitate de președinte, eu primesc propuneri din partea fiecărui grup și, sincer, nu sunt de acord cu ideea că dacă adăugăm reguli suplimentare în legătură cu redactarea rapoartelor, nu cred că asta ne-ar ajuta să ne atingem obiectivul principal. Trebuie să înțelegem cu toții că prezentarea de amendamente, chiar dacă acest lucru este expeditiv sau nu, din perspectiva fiecăruia, dar oricum, acest lucru este permis întotdeauna pentru orice tip de document pe care îl discutăm în comisia noastră. E vorba de un principiu democratic, de deschidere democratică. Dacă cineva nu e de acord cu un document, asta nu înseamnă comisia își pierde atribuțiile. Fiecare persoană votează, comisia votează pentru a se ajunge la o poziție care va fi opinia majorității, nu poziția organizațiilor pe care le reprezentăm individual sau colectiv. Prin urmare, ne putem exprima poziția politică în raport cu atitudinea uneia sau altuia, dar nu trebuie să dăm posibilitatea fiecare dintre noi să introducă amendamente care să fie sprijinite sau nu de majoritatea colegilor. Aș vrea să încheiem această dezbatere și dați-mi voie să deschid votul privind raportul de misiune la Berlin misiune efectuată cu un an în urmă. Șeful de misiune a fost doamna Iotova, care a coordonat redactarea raportului. S-au înaintat o serie de amendamente, prin urmare, aș vrea să votăm aceste amendamente. Primul amendament al domnului Bula, pentru împotriva Cine se abține? Nu am văzut, uh, ca să fiu sincer, um, sinceră, mâinile trebuie. Cine este pentru? Repetăm. Împotrivă. Nu împotrivă, o pentru se respinge. Amendamentul 2, Bula, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 4, Allora, è stato proposto, non è sull'emendamento 4, scusatemi, è un emendamento autonomo. Sull'emendamento... Nu e amendamentul 4, îmi cer scuze, e un amendament distinct. Așteptați puțin, domnule Boulon. O clipă doar. Aveți posibilitatea de a vă opune unui amendament oral? Nu, nu este retras. Nu este un amendament oral, este scris. Trecem atunci mai departe la vot. Amendamentul 4. Iar și Viland. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm. Amendamentul 4. Cine este pentru? împotriva nouă pentru, împotriva se adoptă. Un apel la regulament, domnule Bula? Pentru că suntem la vot. Nu vreau dezbatere, vreau doar să vă întreb, pentru că mă îndoiesc puțin de rezultatul votului referitor la amendamentul numărul 1. În opinia mea, nu s-a numărat bine. Intervenție fără microfon. Cu microfon. Das sind, äh, It doesn't work. Nu funcționează, spune doamna președintă. Yes, but the, the machine doesn't... Echipamentul electronic de vot nu funcționează. Ați putea verifica puțin dacă echipamentul funcționează sau nu acum? Allora, c'è una richiesta di verifica del voto. Am primit o solicitare de reverificare a votului. Haideți să reverificăm votul, dar o facem totuși prin ridicare de mâini. Colegul a cerut să se verifice votul pe amendamentul numărul 1. Intervenție fără microfon din sală. Pierdem mai mult timp dacă dezbatem problema nu putem reveni la 1 după ce am votat 2, 3 și 4, acum ne întoarcem la 1. S-a votat, nu putem reveni, vă rog. Nu mai inventăm reguli. Mă, opuz, mă opun vehement acestei încercări. Președinta, nu e așa de dificil, haideți să renumărăm votul la un amendament. A fost o problemă din partea mea, într-adevăr, domnul Boulan cerea să ia cuvântul. Am crezut că vrea să redeschidă întreaga discuție, însă, iată, de fapt, dorea să ceară o reverificare. But, but I don't think it's... Can we try again? Well, so... Haideți să încercăm încă o dată. Amendamentul 1. Verificăm la amendamentul 1. Cine este pentru? Opt pentru. Frau Vorsitzende, Um, also ich möchte zur Geschäftsordnung. Uh, sorry, sorry. Doamnă președintă, am o problemă cu echipamentul de vot. Vă rog, haideți să renumăr absolut siguri. Bun. Domnule Viland, doamnă președintă, un apel la regulament. Amendamentul 1 a fost verificat, avem un rezultat. În al doilea rând, domnul Boștinaru are dreptate. Nu puteți merge înapoi. Pentru că unii n-au votat atunci sau nu erau în sală, nu puteți face asta. De aceea verificarea trebuie să se facă imediat după votarea unui amendament și trebuie acceptată decizia de atunci. În nicio comisie n-am, văzut să se țină cont chiar așa de comentariile făcute pe loc de consilieri. Domnule Wieland, domnul Buland a cerut să intervină atunci, după amendament. Eu am crezut că vrea să continue dezbaterea, nu i-am dat cuvântul. Însă abia după aceea mi-a dat de înțeles că do- dorea de fapt o reverificare, o verificare a votului la momentul respectiv. Nu mi-a semnalat atunci chiar pe loc că cere reverificare. A fost o ușoară deficiență de comunicare acolo. Important este să ne asigurăm că rezultatul votului este într-adevăr cel real. Ne pierdem vremea cerând aici. Câteva secunde ne, ne trebuie ca să verificăm un vot. Nu înțeleg această luare de poziție, sincer. N-a venit nimeni altcineva în sală de, în ultimele trei minute. Situația este absolut aceeași. Dacă a fost o greșeală a președinției sau a secretarului la numărătoare, verificăm acest lucru pur și simplu. Nu e o chestiune atât de complicată. Vă rog, haideți să ridicăm frumos mâinile și nu mai accept sugestii de la membri. Cine este pentru amendamentul 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9. 9. pentru. Cine se opune? Opt împotrivă. Abțineri? Nu, încă o dată. Când discutam libertatea media în România, ne-ați spus că regulile se aplică comisiei și că odată ce votul s-a încheiat, nimeni nu poate nega rezultatul votului. Ca așa spun regulile. În conferința președinților atunci au decis să reorganizeze votul. Știți povestea. Nu vreau să, să merg mai departe, dar nu putem renumăra un vot odată ce votul a fost exprimat și numărat. Pentru că realitatea poate să se schimbe. Vine cineva în sală, iese din sală, situația e cu totul alta în raport cu mod, momentul în care s-a votat. Mă bazez pe domnul Valesa, care este vicecoordonator din partea PPE-ului, nu, nu știu dacă uh, pp ul poate să accepte această încălcare flagrantă a regulilor noastre de bază. Haideți, mai avem vot și în alte comisii. I don't think we are inventing... Nu cred că inventăm nimic aici, domnule Boștinaru. Mie îmi revine răspunderea de a prezida această comisie și îmi asum responsabilitatea a ceea ce am făcut. Cred că la fiecare vot se poate cere verificare. Am verificat voturile îns și în, între primul și al doilea și între primul vot și verificare nu s-a schimbat configurația camerei. Vă pot garanta acest lucru. Numărul total de membri prezenți este același. Singura problemă e că nu funcționează echipamentul electronic. Acum funcționează însă bine, nu o să mai repetăm votul. De acum înainte vot, folosim echipamentul electronic. Însă nu cred că nu am respectat regulile. Și cred că toată lumea trebuie să încerce să obțină poziția reală a comisiei noastre. Dacă comisia votează 9 la 8, atunci trebuie să recunoaștem acest vot. Nu o să revenim asupra votului decât dacă colegii îmi cer verificarea imediat după votul respectiv. Trebuie să faceți semn clar că vreți reverificarea votului, nu că vreți să vă înscrieți la cuvânt. Domnule Viland. Doamna președintă. Doamna președintă. Nu cred că mai are rost să ne reiterăm pozițiile. A spus că vă asumați răspunderea pentru ceea ce s-a făcut. Dați-mi voie să spun și eu încă o dată că cei din sală s-ar fi putut răzgândi între timp. Această procedură nu se folosește în plenară sau în alte comisii, dar dacă spuneți că vă asumați răspunderea pentru asta, atunci eu uh, doresc să depun o plângere oficială și vreau să considerați aceasta ca o plângere oficială. Foarte bine. Am să luăm notă oficial de această plângere. Intervenție fără microfon din sală. Trebuie să avem în vedere posibilitatea de a verifica dacă s-au respectat regulile la acest vot, pentru că nu mi se pare acceptabil astfel de situație. Foarte bine, domnule Boștinaru, este o observație legitimă aveți dreptul de a folosi orice metodă de verificare disponibilă și să obțineți avizul unei autorități mai înalte. Dacă se spune că eu am greșit, am să-mi recunosc greșeala. Amendamentul 5, prin urmare, devine caduc pentru că a fost înlocuit de amendamentul numărul 4. Acum amendamentul 6, iar și Viland. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Stimați colegi, Haideți să recurgem la votul electronic ca să nu mai pierdem vremea. Mi s-a spus că acum echipamentul funcționează. Dacă nu sunt obiecții, am putea trece la votul electronic. Amendamentul 6, Iar și Viland. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. rezultatele. Iată. La amendamentul 6 deschidem votul. Șase. Închidem votul. Amendamentul este respins, 10 împotrivă, 8 pentru. Amendamentul 7, bulon. Deschidem votul. Votăm electronic. Închidem votul. 10 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8, Boulon. Deschidem votul. Închidem votul. Zece pentru, opt împotrivă, se adoptă. Amendamentul Colosca Bobinska devine caduc. 9. Deschidem votul. Doamnă președintă, avem probleme cu echipamentul tot timpul. Allora, riapriamo la votazione. Reluăm așadar votul la amendamentul 9 al doamnei Stanoca. Votul este acum închis. 18 pentru, 1 împotrivă se adoptă. Amendamentul 11, Bulăm. Votul este deschis. Votul este închis. 16 pentru. Se adoptă, deci. Amendamentul 12 al domnului Bulo. Votul este deschis. Votul este închis. 17 pentru, 1 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 14 al domnului Bulon. Votul este deschis. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 13, tot al domnului Bulon. Votul este deschis. Șaisprezece. Pentru unul împotrivă se adoptă. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. 17 pentru, 1 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15 devine caduc. Amendamentul 16, domnule Zdanoca, votul este deschis. Votul este închis. 17 pentru. Se adoptă. Amendamentul 17 al domnului Bulon. Votul este deschis. Acum este închis. 15 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Compromisul 1, amendamentul 19. Votul deschis, votul este închis, 17 pentru, 1 împotrivă, se adoptă amendamentele în 18 la 21 sunt caduce. Votăm la amendamentul 20. 17 pentru. Se adoptă. Amendamentul 25 este identic cu amendamentul 20. Prin urmare, este deja adoptat. Amendamentul 22, Bulon. Vot deschis. Vot închis. 10 pentru, 8 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul este deschis. Votul este închis. 10 pentru 8 împotrivă se adoptă. Amendamentul 24 devine caduc. Votăm la amendamentul 26. Vot deschis. Vot închis. 11 pentru, 6 împotriva, se adoptă. 27. Votul este deschis. Vot închis. 8 pentru 10 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 28 al domnului Bulă. Votul este deschis. Votul este închis. 11 pentru 6 împotrivă. Se adoptă. 29. Vot deschis. Vot închis. 15 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, domnul Bulon, votul este deschis. Votul este închis. 7 pentru, 9 împotrivă, o abținere randamentul e respins. 31. Vot deschis. Vot închis. 10 pentru 7 împotrivă. Se adoptă. 32. Vot deschis. Vot închis. 16 pentru 1 împotrivă se adoptă. 33 Votul este deschis. Votul este închis. 8 pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34 al domnului Bulon. Votul este deschis. Votul este închis. 7 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Se respinge. Amendamentul 35, vot deschis. Votul este închis. 17 pentru, 1 împotrivă, se adoptă. Vot final asupra ansamblului raportului. Votul este deschis. Vot închis. 11 pentru, 6 împotrivă, o abținere. Raportul este, prin urmare, adoptat. Ca atare, Trecem acum la votul raportului privind vizita de constatare în România. Dacă nu sunt obiecții, trecem direct la votul electronic. Și deschid votul la amendamentele prezentate în marginea acestui raport de informare. Amendamental, amendamentul 1, Preda Băsescu, vot deschis. Vot închis, 7 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Preda Băsescu. Vot deschis. Vot închis. 1 pentru, 7 împotrivă, 6 abțineri. Se respinge. Amendamentul 3, Preda Băsescu. Votul este deschis. Un vot pentru 7 împotrivă, 7 abțineri, se respinge. Haideți să votăm asupra integralității raportului. Votul este deschis. Votul este închis. 10 pentru 4 abțineri Prin urmare, raportul este adoptat. E ceea ce spusesem. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! Am încheiat uh, votarea. Stimați colegi, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba de punctul 9. E vorba despre raportul anual privind activitățile mediatorului european, ombudsmanului european. Acest raport mi-a fost încredințat și în calitate de raportor am să vă fac o scurtă prezentare. Domnule Boștinar, vă rog să luați loc. Cu prilejul întâlnirii de pe 19 iunie, am analizat și raportul mediatorului european raportul său privind activitățile pe 2011. Informațiile privind activitățile trebuie evaluate de către comisia noastră. Repet, este vorba de anul de referință 2011. Informațiile de care dispunem sunt pozitive vis-a-vis -vis de exigențele impuse mediatorului european. Știm că participă la rețeaua civică europeană în cadrul protecției drepturilor fundamentale ale cetățeanului. Prin urmare, atunci când uh, avem informații ce prezintă o creștere a numărului de întrebări adresate mediatorului european și când aceste întrebări își găsesc soluționarea și că, pe de altă parte, se reduce numărul de probleme supuse de către cetățeni judecății mediatorului european, Eu consider că toate acestea sunt o dovadă a unei foarte bune comunicări între cetățeni și mediator. Numărul de proceduri, de solicitări a crescut, ceea ce dovedește odată în plus o ameliorare a performanțelor întregului cabinet al mediatorului european. Un alt element important este diminuarea cazurilor prezentate în fața mediatorului în ce privește misiunile Parlamentului European. E vorba de, era vorba în trecut de proasta executare a acestor misiuni și uh, astfel de petiții au scăzut ca număr. Țin uh, să precizez de asemenea că numărul de cazuri referitoare la activitățile comisiei, a crescut, nu înseamnă pentru aceasta că relațiile comisiei cu cetățenii s-au deteriorat. Trebuie să înțelegem limpede faptul că, în calitatea sa de organ executiv al Uniunii Europene, Comisia Europeană face munca cea mai dificilă. Și cetățenii tind să conteste comisia atunci când au o plângere. La punctul 19 deosebi, trebuie să notăm un uh, exemplu pozitiv, rezultatul bun obținut. Anul 2011, pentru biroul mediatorului, a asigurat o ameliorare, în special a sistemului de comunicare și informare. Acum există un ghid pentru procedura de depunere a plângerilor, există un sistem informatizat mult mai avansat, disponibil pe internet și uh, toate aceste aspecte, inclusiv tehnice, a ameliorat performanțele uh, Oficiului Mediatorului European în ultimii ani. Aceste lucruri, firește, sunt cuprinse în raportul mediatorului. Propunerea pe care eu doresc să o fac în raportul meu constă în a susține și a promova activitatea mediatorului european în ce privește activitățile din 2011. Invit ca atare Parlamentul European, precum și celelalte instituții ale UE, să susțină diversele instituții ale rețelei civice europene. Deoarece rolul acestui, acestei rețele și participarea cetățenilor trebuie susținută. E vorba de a promova democrația. Sigur, sunt curioasă care sunt opiniile colegilor. Vă rog, doamna Auken, Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Întâi de toate doresc să o felicit pe doamna raportor. Raportul este excelent. Sunt încântată să văd că există o referință directă la o ameliorare în administrație. Și că, în sfârșit, uh, interesul cetățenilor este elementul principal și nu interesul administrației. Sigur că și administrația ar trebui să înțeleagă acest uh, element, dar poate că în cele din urmă se va întâmpla. Ce aș mai dori să spun în mod foarte limpede e că există multe plângeri pentru uh, o anumită țară. Acest lucru nu înseamnă în mod necesar că situația în respectiva țară se deteriorează sau faptul că într-o altă țară există puține Uh, plângeri, nu înseamnă că lucrurile merg bine. Um, numărul mare de plângeri înseamnă că cetățenii sunt proactivi și că au o atitudine uh, democratică. Poate că în alte state cetățenii și-au pierdut încrederea, nu uh, cred că un demers al lor ar duce undeva și atunci nu se adresează mediatorului. Trebuie să fim foarte conștienți că numărul de plângeri nu reflectă o situație uh, uh, de fapt, ci o chestiune de atitudine a cetățenilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem de acord cu uh, punctele principale pe care și dumneavoastră le-ați evocat și, în linii mari, um, o opinie favorabilă vis-a-vis -vis de activitatea mediatorului. Ameliorarea performanței este cât se poate de semnificativă. Înseamnă că mediatorul realmente încearcă să găsească soluții la plângerile formulate. Aș dori să fac și o sugestie. În general, printre cetățenii europeni nu există suficiente informații pentru modalitatea și posibilitatea de a înainta uh, întrebări mediatorului european. Iată de ce ei ar trebui informați asupra felului în care își pot rezolva anumite uh, probleme. Iar dacă aspectele asupra cărora mediatorul este uh, competent sunt uh, probleme ce țin de bună guvernanță sau de o anumită politică ce poate afecta cetățenii, atunci, uh, practic, competențele mediatorului sunt depășite. Ar trebui să clarificăm situațiile așa încât să uh, delegăm anumite responsabilități uh, instituțiilor europene. Parlamentul ar trebui să susțină și pe mai departe eforturile mediatorului, tocmai pentru a ajuta această instituție să ofere soluții și răspunsuri și ca pe viitor performanța să sporească încă și mai mult. Suntem de acord cu raportul dumneavoastră. Vă mulțumim! Grazie per il contributo anche al... Mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră, domnule Cantis. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei, Karen Pricey. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pe, la reuniunea din 19 iunie reprezentanții Comisiei au uh, luat o poziție extinsă legată de acest raport uh, privind ombudsmanul. Nu am nimic de adăugat în plus astăzi, doar că salutăm raportul dumneavoastră și susținem concluziile din acesta și subliniem că pe perioada anului care este acoperit de acest raport, relațiile dintre Comisie și Ombudsmanul European s-au uh, aprofundat uh, considerabil și Comisia este angajată să continue această cooperare și de aceea salută concluziile din proiectul dumneavoastră de raport. Mulțumesc! Ringrazio la rappresentante della Commissione. Mulțumesc foarte mult uh, reprezentantei Comisiei. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 20 iulie, așa încât aștept contribuțiile colegilor, chiar și a celor care nu sunt în sală, astfel încât să putem îmbunătăți textul propus de mine. Asta înseamnă că putem, deci, trece la următorul punct de pe ordinea de zi, Acum avem primele petiții care au fost uh, adresate de cetățeni. Avem 313, 670, 58 din 2010, care se referă la datoria publică a Argentinei și la incapacitatea țării de a plăti ceea ce datorează deținătorilor de obligațiuni. s-au prezentat probe de către cetățenii europeni care s-au găsit într-o poziție dificilă pentru că instituțiile europene nu au fost suficient de conștiente de situația pe care cetățenii au denunțat-o și, de asemenea, ei consideră că a existat o indiferență legată de acordurile de natură financiară sau comercială cu Argentina. De aceea au ridicat această problemă cu autoritățile din propriile țări și cu Comisia. Nu au putut participa la această ședință, dar au transmis informații suplimentare astfel încât să ne poată informa în ceea ce privește detaliile legate de problemele pe care le-au ridicat. Petițiile menționate au fost luate în discuție și anterior de către comisia noastră și la finalul discuției, inclusiv cu reprezentanții comisiei, am hotărât ca aceste petiții să rămână deschise astfel încât să aplicăm presiune asupra Comisiei pentru ca ei să ia o decizie. La momentul respectiv, Comisia a spus că aceste petiții din partea cetățenilor se refereau la competențele naționale și de aceea ar trebui să fie rezolvate în mod bilateral. Există un caz bine cunoscut care a implicat și economia spaniolă, dar care a afectat în mod indirect și economiile altor țări, așa zisul caz Repsol. unde, spre deosebire această, aceste petiții cu Argentina, am văzut că și doamna Ashton și Comisia au intervenit în favoarea companiilor care au fost afectate de o prevedere care nu a fost considerată a fi în conformitate cu principiile europene. Și Asta a însemnat că petițiile au subliniat că există o schimbare de atitudine la Comisie. De aceea, acum o să ascultăm poziția Comisiei pentru a înțelege dacă există o schimbare de atitudine într-adevăr și, de asemenea, vom afla și care sunt diferențele potențiale între uh, tratarea incorrectă a cetățenilor de către autoritățile argentiniene și tratarea incorrectă a altor sectoare a econo din economie. Da, acum cuvântul Comisiei. Bună ziua din nou! În uh, cadrul legii privind investițiile, obligațiunile sunt investiții și deținătorii sunt investitori al căror tra uh, tratament de către țările terțe cade în competența UE. În cazul petiționarilor, cadrul juridic aplicabil este tratatul bilateral de investiții între Argentina și Italia. Într-adevăr, investitorii în momentul în care au lansat prima petiție în fața Comisiei, depuseseră deja o cerere de arbitrare folosindu-se de clauza de mediere din tratat și uh, această cerere a fost depusă uh, direct împotriva Argentinei. În momentul de față are loc o, un proces de arbitraj care respectă Convenția de la Washington. Uh, și rezolvarea disputelor privind investițiile între stat și investitorii străini. Din acest punct de vedere, este important să știm că această convenție care guvernează procedura de arbitraj prevede că în, pe parcursul procedurii de arbitraj, statul mamă al investitorului nu ar trebui să ia niciun fel de măsuri pentru a exercita presiuni diplomatice sau uh, protecție diplomatică. Asta se poate întâmpla doar după finalul procesului de arbitraj, prin mijloace juridice. Deci asta este diferența față de Repsol, care a fost adus în atenția Comisiei într-un moment anterior, într-o etapă mai timpurie, când nu exista niciun fel de procedură de arbitraj și tocmai de aceea Comisia a considerat că este oportun să ridice niște îngrijorări politice într-o etapă în care uh, Uh, se putea ajunge la o soluție amiabilă. Mai ales uh, în ceea ce privește petiția 58, care se referă la oferta iminentă de swap de datorii, Comisia ar dori să sublinieze că această ofertă nu mai este iminentă, a avut deja loc în 2010 și din acest punct de vedere, Comisia repetă ceea ce s-a spus la momentul respectiv printr-o scrisoare a domnului comisar Barnier. Această ofertă a avut loc în conformitate cu legile europene și în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene care sunt în vigoare pentru a garanta uh, protecția și informarea investitorilor. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Col. Mi dispiace, non avevo previsto un mio intervento presentatorio, salvo mi risposta. Doamnă președinte, nu prevăzusem să iau cuvântul, dar nu știu dacă vă pot răspunde la întrebări. Bine, spune doamna președinte, atunci nu vă mai dau cuvântul și dacă nu s-au născut întrebări suplimentare și văd că nu sunt, nu, domnul Countis, domnul Ciuntis, da, o să aștept să ajung la finalul listei. Nu doriți să interveniți? Domnul Rosenberg? Domnul Turneza? Îmi cer scuza, dar comisia vorbește cu o singură voce. Deci comisia a vorbit deja. Vă mulțumesc. Președintele, da, cu siguranță, o singură voce. Dar există competențe specifice diferite și uneori eh, apelăm la ele pentru a înțelege mai bine aspectele individuale ale problemelor ridicate de cetățeni. Dar dacă în acest caz nu există elemente diferite pe care ar putea să le adauge alți reprezentanți al Comisiei, atunci mergem mai departe. Noi stăm aici să vă răspundem la întrebări. Bun, atunci îi dau cuvântul domnului Ciuntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am văzut referințele din petițiile pe care le discutăm. Am ascultat și argumentele comisiei și cred că nu putem rezolva singur această problemă, pentru că este uh, Uh, este într-adevăr o problemă care ține de competența Comisiei PETI, dar aș vrea să fac câteva observații de natură politică. Pentru că, din ce am înțeles, în momentul de față, problema este în proces de arbitraj. Statul Argentina poate face apel la un principiu de drept internațional care spune că se află în stare de necesitate, că nu pot să plătească și, din cauza incapacității de plată, um, nu pot să recompenseze deținătorii de obligațiuni. Asta este o problemă politică, o problemă de drept interna- internațional și drept pentru care Comisia PETI nu poate face nimic în acest sens. Sau ar putea, dar trebuie să ne pregătim să discutăm cazuri similare în Uniunea Europeană, pentru că, după cum știți, dragi colegi și doamnă președinte, reprezentanții Comisiei uh, și reprezentanții Comisiei am avut probleme în Grecia cu reducerea uh, Uh, plăților către deținătorii de obligațiuni. Foarte mulți deținători de obligațiuni ai statului elen au pierdut o parte din valoarea acestora. Situația este dramatică pentru că avem de-a face cu spitale, fonduri de investiții, universități și alți deținători de obligațiuni de acest tip. Și atunci ar trebui să ne asigurăm că și ei sunt ajutați, pentru că ei sunt în Uniunea Europeană și deci comisia noastră va trebui, va trebui să vadă în ce măsură aranjamentele care s-au făcut la nivel uh, financiar prin uh, memorandum sau prin troică sunt sau nu compatibile cu dreptul european. Din punctul meu de vedere, nu sunt și tocmai de aceea menționez acest lucru prin contrast cu ideea că aici vorbim despre o dispută cu Argentina. Deci vorbim despre drept internațional și vreau să vă ofer așa o privire în viitor. Cu siguranță vom mai avea cazuri uh, din Uniunea Europeană pe care va trebui să le tratăm. Deci cred că nu putem să tratăm aceste petiții în acest moment. Deci nici măcar nu are sens să le discutăm. Asta este părerea mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Ciuntis? decât să pun o întrebare, aș oferi mai degrabă o sugestie reprezentanților Comisiei. În acest moment, din câte ne-am dat seama din informațiile primite, Fondul Monetar Internațional a anunțat adoptarea unor sancțiuni sau măsuri de această natură legate de Argentina, care ar duce la închiderea biroului femeii din Argentina. Asta ar fi consecința gradului înalt de corupție care a fost înregistrat în uh, Argentina. Și asta am văzut în documente oficiale și în presa internațională. De aceea, din cauza lipsei de transparență în ceea ce privește operațiunile financiare și măsurile bugetare introduse în Argentina, orice organizație internațională, cum ar fi AMF, uh, femeiul care sunt implicate direct aici, au decis să uh, reacționeze. Instituțiile europene nu merg dincolo de obiecțiile uh, ridicate de reprezentanții Comisiei, ce anume faptul că există un, o procedură de arbitraj care este în curs și asta înseamnă că vor exista măsuri diplomatice care vor fi luate și tot ce putem spune este că instituțiile europene păstrează tăcerea. și nu reacționează la uh, o situație care implică pe cetățenii europeni. Um, thank you. Thank you for your, uh, for your... Vă mulțumesc pentru răspunsul uh, oferit iau notă de comentariul dumneavoastră și vom continua să monitorizăm situația în caz că se schimbă lucrurile după închiderea discuției. Uh, Doream doar să vă spun că femeiul nu trebuie să respecte regulile de arbitraj în sensul unei non-intervenții diplomatice. De asemenea, înțeleg că e vorba aici de o reacție la o problemă generală, sistemică, identificată de femei în țara respectivă și o decizie a femeiului în acest sens. <clears throat> Situația deținătorilor de obligațiuni este una aparte în lumina standardelor obiective, aceasta a fost rezolvată recurgându-se la mijloacele juridice existente și Comisia consideră că trebuie să așteptăm să vedem care va fi rezultatul final al acestor proceduri. Vă mulțumesc. Sono eu care ringrazio lei, ringrazio tutti. Vă mulțumesc și aș dori să mulțumesc tuturor reprezentanților Comisiei care se află aici în sală. n ar trebui să lăsăm lucruri neclarificate aici, de aceea am am făcut referire la femei. Nu din cauza că vroiam să arăt că operează în paralel cu noi, nu. Diferă complet în acțiunile întreprinse într-o măsură atât de mare încât, practic, ce fac ei diferă radical de demersurile politice pe care le uh, facem noi aici în instituțiile europene. Însă spuneam că instituțiile europene probabil ar trebui să se gândească să întreprindă măsuri de ordin politic, însă există o obiecție de ordin tehnic spune că Uniunea Europeană nu poate să deschidă contacte diplomatice, să inițieze demersuri diplomatice în cazul în care cazurile respective sunt încă nesoluționate în justiție. L-am ascultat pe domnul Ciuntis, care a subliniat nevoia de a ne concentra pe competențele comisiei noastre în acest punct de vedere și, prin urmare, sunt de acord pe deplin cu sugestiile domniei sale. Însă avem declarațiile comisiei, iată, și cred că <clears throat> nu cred că îi putem lipsi pe acești cetățeni de un răspuns prin închiderea petiției. Cred că ar trebui să mai așteptăm. După cum a spus și reprezentanta comisiei, trebuie să așteptăm să se încheie procedura de arbitraj și să vedem care va fi concluzia acesteia. Și după aceea vom putea vedea dacă eventual putem interveni ca instituții europene. Dacă sunteți de acord, atunci o să lăsăm această petiție deschisă cu explicația pe care tocmai am oferit-o. Vă mulțumim și mulțumim reprezentanților comisiei. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiția de la punctul 11 din ordinea noastră de zi, petiția numărul 1331 pe 2010, 1621-2010, 1106-2011, 799 din 2011 și 1105 din 2011 le vom discuta împreună pe toate cinci pentru că au un același subiect. Petiționarii sunt aici, mai precis domnul Rio de Crescenzo, care reprezintă o asociație din domeniu. Am să-i dau cuvântul domniei sale. Noi am avut o întâlnire a comisiei pe această temă aveți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Au trecut 18 ani de când în Italia a intrat în vigoare directiva CE 92 pe 49. Aș, da, aș dori să vă prezint puțin situația premiilor de asigurare, primilor de asigurare plătite în Europa. În Italia plătim dublu în comparație cu Germania, Spania și Franța. Asta e realitatea. În medie plătim cam 407 euro, pe când în Germania sunt 222 euro, 172 în Franța și 229 în Spania. Această situație este extrem de alarmantă. E vorba de o disparitate inexplicabilă care ne arată practic că Italia nu a respectat dispozițiile directivei. Eh, directivei eh, respective. Însă în Sud situația este chiar mai absurdă pentru că aici diferențele sunt de 3-4 ori mai mari în comparație cu ce se întâmplă în restul Italiei. Eu <clears throat> o lovitură împotriva spiritului european de liberalizare și transparență. Diferența clară între aceste prime plătite într-o provincie sau alta este demonstrată limpede de date statistice. <clears throat> Nicio firmă de asigurări din Italia nu a publicat însă statistici referitoare la accidente la nivel național sau provincial. Această atitudine trebuie să fie penalizată de Uniunea Europeană. De altfel, piața comună a garantat întotdeauna transparența în favoarea consumatorilor, însă în Italia acest lucru a fost complet lăsat în afară de firmele de asigurări. O chestiune la fel de gravă este problema Asociației Naționale a Asiguratorilor, care în mod constant declară presei sau în transmisii radio sau TV că în sudul Italiei accidentele sunt mai numeroase. Însă, aceste afirmații nu sunt justificate cu date clare statistice sau cu documente oficiale. Și asta afectează piața asigurărilor din Italia, pentru că firmele toate practic sunt coalizate în acest cartel. Pe de altă parte, declarațiile lor contravin singurilor date oficiale existente cu privire la numărul accidentelor, documente pe care noi le-am atașat materialului prezentat. Din ce vedem noi, nimic în realitate nu justifică această diferență între primele de asigurare plătite în nord și cele în sud. Dacă ne uităm la Neapole, de exemplu, vedeți că, vedem de fapt că numărul accidentelor a scăzut și este inferior numărul accidentelor din Milano. Însă, la Napoli se plătește o primă de asigurare cu 300, de, de 3 ori mai mare decât cea din Milano. Aceste fapte sunt deosebit de grave. Ne arată odată că nu există transparență în materie de informații prezentate și ne arată că există un cartel aici care recurge la practici discriminatorii în materie de asigurări. vedem ce s-a întâmplat cu o inițiativă a municipalității din Napoli, care se numea Napoli Virtuoză, RC Auto Napoli Virtuoză. Administrația locală a spus că acei cetățeni care n-au fost implicați în accidente timp de câțiva ani, care și-au plătit impozitele și amenziile la zi, sunt cetățeni model, practic, și ar trebui să beneficieze de o asigurare colectivă. Doar o firmă, Admiral, o firmă britanică, a acceptat. Cum s-a putut ajunge la o astfel de situație? În Italia, firmele de asigurări pun presiune asupra factorilor de decizie politică pentru a se ajunge la decizii care respectă doar interesele lor ignorând însă interesele cetățenilor. Cel mai evident exemplu al acestei influențe politice exercitate de firmele de asigurări din Italia este reflectată de ceea ce s-a întâmplat după intrarea în vigoare a decretului de liberalizare care a devenit lege la finele lunii martie. Pe o tipsie de argint, politicienii le-au oferit firmelor de asigurări o serie de reguli menite a reduce evaziunea și frauda. Reducerea compensațiilor, de exemplu, pentru daunele provocate de accidentele ce presupun o lovire din spate și, de asemenea, s-a eliminat posibilitatea de a reduce anumite prime. Se pot obține, de exemplu, reduceri doar dacă ai o cutie neagră la bord sau dacă nu ai fost niciodată implicat într-un accident. Există o limită maximă de reducere definită de condiții subiectiv determinate. Se spune doar că fiecare firmă de asigurare trebuie să opereze cu criterii similare. Însă, firmele de asigurări au spus că nu o să aplice nici una dintre măsurile care favorizează pe clienți. Au trecut trei luni și nu s-a aplicat niciuna dintre aceste reduceri sau derogări. În ceea ce privește reducerea costului polițelor de asigurări, firmele au spus că renunță la creșterea de primă pe finalul poliței, către expirarea poliției. într-o dispoziție, printr-o dispoziție, guvernul a recunoscut că există dezechilibre în anumite zone, însă a spus că legea este inaplicabilă pentru că vine în contradicție cu normele comunitare referindu-se la articolul 6 din directiva 92-49, care spune că statele membre nu introduc dispoziții care cer aprobarea prealabilă a condițiilor generale și speciale referitor la polițele de asigurare. Însă, articolul 32 nu cere aprobare preliminară a tarifelor, lăsând firmele libere să aplice tarifele pe care le consideră de cuvință, asta în spiritul liberei concurențe. Totuși, asta presupune totuși respectarea principiului de egalitate, conform căreia doi cetățeni cu același profil, dar care locuiesc în locuri diferite, ar trebui să plătească prime de asigurare similare, după cum spune și articolul 3 din Constituția italiană. Același regulament dă posibilitatea fiecărui stat membru să aplice măsuri mai restrictive la adresa firmelor de asigurare. Asta ne pare să reflecte spiritul legii, decretului lege privind liberalizarea. Și dorim să vă atragem atenția în încheiere asupra consecințelor economice și sociale ce decurg din eșecul de a transpune regulamentele europene, mai ales în contextul Italiei de Sud. Comercianți, cei care vând autovehicule, au dat faliment, mulți au trebuit să-și închidă afacerile, sunt într-o situație disperată, s-au pierdut locuri de muncă. În sectorul asigurărilor se închid multe agenții ceea ce înseamnă că firmele de asigurare își retrag activitatea, își renunță la activitatea din anumite zone, dispărând alte locuri de muncă. Pentru tineri, situația este și mai disperată. Pentru cineva care tocmai și-a primit permisul, asigurarea costă cam 4.000 de euro vedem astfel că acest cost ridicat al asigurării este de nesuportat și împiedică să desfășoare alte activități. Asta duce la evaziune, la refuzul de a plăti această asigurare cu consecințe majore pe planuri multiple. Vă mulțumim, spune președinta. Aș dori să-i mulțumesc domnului director care a venit astăzi aici și sper că domnia sa poate să ne ajute în încercarea de a găsi un răspuns la întrebarea pe care noi am trimis-o domnului Barnier în legătură tocmai cu acest aspect. În special, aș dori, pe scurt, să mă refer la un punct din această întrebare, cererea pe care am trimis-o Comisiei care suna în felul următor. Declarația ministrului italian ca răspuns la întrebarea trimisă guvernului italian dacă situația prezentată de petenți se corespunde într-adevăr cu poziția guvernului italian și cu dispozițiile de drept din Italia. La uh, directiva 92-49, che imporrebbe quel tipo. Aici trebuie interpretată directiva 92 bară 49. Avem o copie a răspunsului domnului ministru avem și un răspuns de la ANIA, Asociația Națională a Asiguratorilor, pentru că și ei folosesc același ba- aceeași bază juridică pentru a răspunde negativ petiției înaintate de cetățenii italieni. Domnule Nava, domnule director Nava, aveți cuvântul pentru explicații și vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc și bună dimineața, bună dimineața și petiționarilor. Am să vorbesc și eu în italiană, pentru că petiția este una italiană. S-au ridicat aici o serie de chestiuni deosebit de interesante. Acestea, sigur, ne vor permite să ducem discuția mai departe. Înțeleg uh, pe deplin considerentele petiționarilor referitor la această situație, situație, însă aș vrea să ajut să înțelegeți care este fondul chestiunii și posibilele cauze. Însă, categoric, am foarte multă simpatie față de concluziile exprimate de petent. Principala chestiune se referă la articolul 6 din directiva menționată, avizul curții, care este un precedent legal confirmat. În cazul 349 din 2002 sau 347 din 2002, Tribunalul a spus atunci limpede că pornind de la criteriile conform cărora firmele de asigurări pot să facă, să impună prime diferite, se regăsește și poziția geografică. Deci locul unde se află reședința cuiva poate funcționa ca un criteriu de diferențiere pentru că, evident, riscuri pot fi asociate pur și simplu cu poziționarea locuinței sau a reședinței. Deci, din punct de vedere juridic, putem spune că această primă ia în considerare un element care a fost recunoscut de tribunal ca factor distinct de risc. La fel cum ar fi și tipul de mașină. Vă uitați că puteți vedea că numărul accidentelor diferă în funcție de tipul de mașină condusă. Tot așa și poziția, la fel antecedentele asiguratului și așa mai departe. Însă, există și alte criterii de luat în calcul. De ce avem această dispoziție juridică? Aceasta e menită să sporească eficiența, făcând o distinție între factorii de risc care permit calcularea unor prime diferite. Însă lucrurile menționate de petent aici merg mult mai departe. E o chestiune să diferențiezi primele și e altceva să vezi care sunt totuși motivele reale al acestei diferențieri în materie de prime. Odată ce se stabilește un quantum al primei de asigurare, trebuie să vedem care sunt diferențele justificate de factori obiectivi. Petentul menționa lipsa datelor statistice în comunicatele trimise de asiguratori. E clar că fiecare firmă de asigurări își are în vedere propriul portofoliu de clienți și datele în materie de accidente. Ei consideră aceste date ca date cu caracter privat pot exista și secrete comerciale din acest punct de vedere. Însă, există o soluție. Se poate găsi un mecanism prin intermediul căruia să putem disemina și reduce nivelul de risc comercial, de risc al secretului comercial la care este supusă fiecare firmă. E o chestiune națională, bineînțeles, însă putem să o aprofundăm și noi aici, în sensul identificării unor date statistice care să ne permită să avem o definiție mai obiectivă a diferențelor de risc între anumite locuri de reședință a asiguraților. Ar putea deci să existe diferențe tarifare, însă acestea trebuie să fie obiectiv definite. Avem nevoie de astfel de definiție obiectivă. Înțeleg că există rezistențe la nivel individual, însă cred că pe ansamblu, la nivel colectiv, se poate face ceva. Avea nevoie de o inițiativă, fie a autorităților de acolo sau a cetățenilor, după cum am văzut în alte cazuri. O altă chestiune ridicată de petiționari era la faptul că în cazul în care se dau date statistice, ce nivel de diferențiere este justificat de aceste date statistice? Aici mi se pare că avem încă mult de lucru Pentru că nici aici n-ar trebui să se poată profita și să se speculeze eventuale diferențiere. E un lucru să faci o diferențiere, e un alt lucru să faci un abuz. Și acest lucru trebuie investigat. A treia chestiune menționată de petiționari se referă la ultimul regulament și la aplicarea acestuia. Aceste regulamente menite să reducă evaziunea sunt salutare, însă aceste regulamente trebuie să prevadă sancțiuni în, în, în caz de fraudă, să ceară introducerea acei, acelei cutii negre la bordul autovehiculului, și așa mai departe. Însă autoritățile trebuie să se asigure trebuie să se asigure că aceste dispoziții sunt într-adevăr respectate așa cum trebuie. Ideea, încă o dată, era de a reduce frauda și evaziunea, de a spori posibilitatea asiguratorilor de a monitoriza situația. În opinia mea, din aceste puncte de vedere, putem și noi să întreprindem o serie de măsuri. Dar haideți să nu uităm că liberalizarea efectuată în temeiul directivei 92-49 a fost, în termen general o soluție benefică și a avut rezultate pozitive. Faptul că există această liberalizare a primelor e un lucru pozitiv, dar dacă există diferențe nejustificate cu date obiective, factuale și duc la diferențe majore între provincii și regiuni, după cum au spus petiționarii, e bine, aceast, acest aspect trebuie să fie identificat și investigat. Molto brevemente, eu ringrazio la Commissione. Pe scurt, nu prea înțeleg, de fapt, despre ce vorbim. Și, respectând tratatele europene, aș dori să fac câteva precizări. Se vorbește aici de rasism vis-a-vis -vis de cetățenii meridionali. Bună, dacă comit o infracțiune și uh, colegul meu uh, comit aceeași infracțiune în Polonia, judecătorul nu trebuie să mă condamne în funcție de uh, locul meu de reședință, ci de infracțiunea pe care am comis-o. În acest fel solicit un răspuns clar în partea comisiei. Ce se întâmplă cu noi cu șoferii care nu au primit niciodată nicio amendă, care au nu comis niciodată nicio infracțiune. Haideți să luăm exemplul unor șoferi, a doi șoferi, unul de la Milano, unul de la Napoli și a, aceștia vor plăti a, prime RCA diferite. Cel de la, la Napoli nu a comis niciodată niciunul infracțiune. Dacă Europa nu apără drepturile cetățenilor, nu vorbim aici uh, despre uh, chinezi sau africani, ci despre cetățeni europeni. Unii care tocmai și-au obținut permisul de conducere și care uh, Uh, fără a fi comis vreodată o infracțiune, plătesc niște prime de asigurare diferite, disproporționate. Este o discriminare aceasta. Și pot să vă spun că voi merge până în pânzele albe cu uh, acest demers. Și cred că, indiferent de uh, grupul politic, toți eurodeputații se vor opune uh, acestei forme de rasism vis-a-vis -vis de cetățenii meridionali. Mulțumesc, domnule Revelini. Văd că nu există alte înscrieri la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, dar aș dori să răspund. Spuneam că infracțiunea este un lucru. Acești uh, șoferi noi despre care vorbiți, dacă se întâmplă să calce o persoană, sigur, vor fi pedepsiți și există anumite riscuri pe care și le asumă. Ori acea, aceste riscuri nu depind de capacitatea lor de a conduce mașina, ci și de mediul în care conduc. Dacă bunoară numărul de accidente este în mod sensibil mai mare într-o anumită regiune, e normal ca tarifele să fie și ele diferențiate. Aici apare o problemă și de aceea insist. Aici putem uh, încă lucra. Riscul de accidente nu poate fi demonstrat. Fapt e că există, iar uh, diferența de sumă a primelor uneori nu este justificată. Să zicem că riscul de accidente este de două ori mai mare într-o anumită regiune. Atunci, prima ar trebui să fie de două ori mai mare decât într-o regiune unde riscul este mai scăzut. Și nu mi se pare anormal că atunci când riscurile sunt diferite și tarifele să fie diferite. Acest lucru îl constatăm cu toți în uh, viața cotidiană. Dacă sunteți fumător, bineînțeles, plătiți mai mult decât un nefumător și așa mai departe. Apoi, sigur că ce putem discuta este diferența, suma cu care diferă aceste prime. Il problema che lei uh, ha posto ora... Uh... Problema pe care tocmai ați expus-o are legătură cu colectarea de date de către întreprinderile de asigurare. Și vedem că în cazul orașelor Milano și Napoli există o diferență de costuri ale primelor de 2,33%. Apoi, sigur că ă, această diferență se repercutează asupra prețurilor primelor. Cred că legea italiană nu a oferit posibilitatea autorității de control să verifice cu exactitate modalitățile de aplicare ale diverselor tipuri de legislație. Și permiteți-mi un ultim exemplu. Dacă un asigurator italian poate să înceteze contractul acestei prime de asigurare pentru un anumit client. E limpede că legea nu permite cetățeanului să obțină un răspuns suficient de devreme ca să își adapteze uh, situația, să-și reglementeze situația. Cred că reprezentantul comisarului Barnier a oferit o cale pe care să putem progresa, spune președinta, și v-aș uh, propune să se stipuleze în procesul verbal toate declarațiile făcute astăzi. Vom putea reveni asupra faptului că diferențele dintre țări sunt sau nu sunt justificate. Vă reamintesc principiul directivei și anume aceste diferențe sunt autorizate, dar nu obligatorii. Odată ce vom fi examinată intervenția reprezentantului Comisiei, vom uh, lua o decizie și las această petiție deschisă dacă nu sunt obiecții din partea colegilor mei. Firește, ea merită toată atenția noastră, în special după ce am auzit și poziția Comisiei. Există o obiecție? E bine, petiția rămâne deschisă. Mulțumesc petiționarilor și trec acum la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de un punct relevat de două petiții pe de o parte, intenta de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor, ne-am reunit în plenară la Strasburg și am aprobat o rezoluție deosebit de importantă în ce privește încheierea unui tratat internațional asupra accesului nevăzătorilor la cărți, deci a publicării cărților în braille. Am solicitat Consiliului European uh, să ne ofere câteva informații suplimentare asupra deciziilor care s-au luat după reuniunea de la Strasburg, așa încât am să-i dau de îndată cuvântul reprezentantului Consiliului, care ar trebui să ne ofere niște informații suplimentare și apoi uh, puteți interveni. Morning, everybody. I am... Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație. Este un subiect cât se poate de delicat pentru că nevăzătorii sunt privați de darul Domnului de a citi cu ușurință texte la care noi ceilalți avem un acces foarte facil. Sunt sigur însă că ei sunt înzestrați cu alte talente pe care noi, văzătorii, nu le avem. Președinția cipriotă acordă o atenție deosebită acestei probleme și este importantă pentru noi. Chiar înainte de a prelua președinția, Ciprul a participat intensiv la întâlnirile de la Geneva din la mai anului acesta. Îmi cer scuze, mă deranjează zgomotul, spune vorbitoarea. Excuse me, I cannot really uh, yes, sorry. express myself because sorry, I'm, um, okay, it's so okay. much noise. Are... Nu mă pot exprima din cauza zgomotului, îmi cer scuze. Puteți continua, treabă președinta? Vă rog. Okay, sorry for this, uh, sorry for this pause. <laughs> But... Îmi cer scuze pentru această întrerupere. Nu mă pot concentra dacă e zgomot. Am să renunț și la căști. Ca să reiau, Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Acordăm o deosebită atenție acestei probleme și pe agenda președinției noastre se află acest subiect. Sunt foarte curioasă de schimbul nostru de opinii de astăzi și doresc să țin seama de toate sugestiile pe care mi le veți face. Dacă ați participat la ședința de acum două zile, ministrul nostru uh, prezenta prioritățile președinției cipriote și a menționat în mod expres acest proiect de tratat sau proiect de instrument care în acest moment este discutat la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Și am examinat acest document încă de la prima noastră întâlnire în grupul de lucru pe 5 iulie am început să discutăm textul acestui uh, proiect și, de asemenea, pe 13 septembrie, la următoarea noastră întâlnire în grup de lucru, vom continua analiza. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sunt cât se poate deschisă la opiniile și sugestiile dumneavoastră. Asta e tot. Mulțumesc. Muchísimas gracias a, a usted por su intervención y a continuación damos ya el turno de... Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Deschidem atunci dezbaterea începând cu petiționarii. Aveți 5 minute pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult uh, Comisiei Peti pentru a ne primi din nou. Există trei organizații reprezentate astăzi aici. Asociația Europeană a Dislexicilor, cu vicepreședintele domnul Klaes precum și domnul de la Uniunea Europeană a Nevăzătorilor. Nu doresc să lungesc intervenția și am să-i dau uh, de îndată cuvântul domnului Chris Friend, care conduce campania noastră. Stimate președinte, stimați membri ai uh, Comitetului PETI, stimați eurodeputați, Uniunea Europeană a Nevăzătorilor apreciază enorm invitația dumneavoastră pentru că ne dorim să aflăm care sunt progresele pe care Consiliul și Comisia Europeană le-au obținut de la lansarea petiției noastre în octombrie anului trecut aici, în Comisia dumneavoastră. Așa cum și prietenul meu a spus, Uniunea Europeană a Dislexicilor ni s-a alăturat și mi-a permis să vorbesc în numele amândurora. În luna februarie a acestui an, comisarul Michel Barnier, încercând să răspundă unei întrebări orale din partea Comisiei dumneavoastră, a promis să obțină un mandat din partea statelor membre pentru a negocia un tratat constrângător pentru uh, accesul nevăzătorilor la cărți și tipărituri. A promis în mod expres să aibă un dialog cu fiecare stat membru, pregătind astfel o cerere formală către Consiliu pentru un astfel de mandat de negociere. Astăzi dorim foarte mult să aflăm care sunt pașii înainte făcuți de domnul comisar în promisiunile pe care ni le-a făcut. Ceea ce am mai dorit să aflăm este formularea, redactarea exactă Uh, care a fost obținută pentru acest mandat, tocmai pentru a uh, îndeplini promisiile făcute aici în fața Parlamentului. Este vorba inclusiv de angajamentele uh, Parlamentului și neapărat ținut seama de nevoile nevăzătorilor mandatul trebuie în mod expres să se refere la un tratat constrângător. Atunci când am avut onoarea să mă adresez Comisiei dumneavoastră în luna octombrie anului trecut, v-am împărtășit o viziune. Prin care domniile voastre veți, uh, vă veți deplasa în circumscripții și în biblioteci și în librării să vă imaginați că toate cărțile sunt legate cu lacăte și că nu aveți acces la ele. Din octombrie și până acum, încă 750.000 de, de cărți noi au fost publicate. Dar numai 3750 din ele vor putea deveni accesibile și nevăzătorilor pentru a putea beneficia de lectura lor. Vă reamintesc acest lucru, deoarece săptămâna viitoare Comisia Permanentă a Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală se va reuni. Și delegația UE va trebui să negocieze un program de lucru așa încât să fie finalizat cât mai repede textul tratatului și să se decidă asupra instrumentului care va permite punerea în aplicare a viitorului tratat pentru accesul nevăzătorilor la cărți. O abordare constructivă din partea Comisiei și a Consiliului va permite ca întâlnirea de săptămâna viitoare să facă o recomandare la adunarea generală a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale în octombrie și să organizeze o conferință diplomatică în 2013. Această conferință ar putea finaliza acel tratat constrângător pe care ni-l dorim, vizând accesul nevăzătorilor la cărți. Dacă acest lucru nu va fi obținut săptămâna viitoare la Geneva, Asta înseamnă încă un an de zile pierdut, adică încă aproximativ un milion de cărți publicate și care nu vor fi accesibile nevăzătorilor, deoarece nu există un cadru legislativ care să permită stoparea acestei penurii de cărți. Comunitatea nevăzătorilor a avut foarte multă răbdare. Soluțiile legislative a fost pe agenda UNESCO și a Organizației Mondiale a Proprietății um, um, Intelectuale încă din 1982. Rapoartele din, încă din 1985 recomandau un instrument internațional constrângător care să vizeze producția și distribuirea la nivel internațional a unor formate speciale pentru nevăzători. De la mijlocul anilor 80 și până acum, comunitatea nevăzătorilor a sporit și, din păcate, continuă să crească cu fiecare zi. Astăzi se estimează că 438 de milioane de bărbați, femei și copii au dizabilități de vedere și Capacitatea lor de a avea acces la cărți depinde de acest tratat. Membrii acestei comisii și toți membrii Parlamentului European au asemenea um, nevăzători în circumscripțiile lor. Ori de câte ori vă întoarceți în circunscripțiile dumneavoastră electorale, aflați că numărul acestora a sporit. În concluzie, Europa are un rol central de jucat în aceste negocieri. Proiectele de texte legislative sunt în lucru de trei ani. Acum este momentul pentru acțiune. Săptămâna viitoare, Europa are o ocazie reală de a-și folosi influența pentru a finaliza, în fine, acest tratat în beneficiul nevăzătorilor organizațiile noastre nu vor înceta să lucreze și cu intensitate să susțină instituțiile europene tocmai pentru a obține ceea ce ne dorim cu toții. Vă mulțumesc! Okay. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul reprezentanților Comisiei, Vreau să le spun petenților că aceasta este un for în care sunteți bineveniți și sunt convins că petiția pe care ați uh, depus-o va fi susținută de toți deputații. Este o cauză dreaptă și este necesar să o urmăm până la capăt și sunt convins că Parlamentul vă va sprijini în solicitările dumneavoastră. Sunt perfect convins de asta. Da, acum cuvântul doamnei Brandt din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați invitat uh, Comisia să vă țină la curent astăzi cu progresul uh, evenimentelor de la ultima discuție. După cum uh, am indicat în intervențiile anterioare, comisarul Barnier și-a luat un angajament clar față de Parlament să solicită un mandat din partea Consiliului pentru a negocia un tratat internațional obligatoriu în ceea ce privește uh, problemele nevăzătorilor. După ce a făcut asta, pentru a se ține de promisiune, ceea ce a făcut și au încercat serviciile să facă, a demarat o procedură pentru adoptarea unei recomandări din partea Comisiei, o decizie oficială, formală din partea Comisiei, care solicită Consiliului ca Comisia să primească mandat pentru a negocia acest instrument internațional care, prin definiție, dacă am solicitat un mandat de negociere, asta înseamnă că vorbim de un instrument obligatoriu. Altfel, nu avem nevoie de uh, mandat de negociere dacă este doar o recomandare. Deci, noi am solicitat acest mandat uh, Colegiul comisarului, eh, comisarilor a adoptat această decizie pe care a trimis-o uh, la Consiliu pentru a primi un mandat de negociere, întâi pentru negocierea tratatului și apoi pentru a deveni parte a tratatului, pentru că, evident, nu doar statele membre, ci și Uniunea Europeană trebuie să devină parte a instrumentului. Și aceasta a fost acum transmisă către Consiliu, așa cum a indicat președinția uh, cipriotă, Consiliul nu a putut, nu a început încă discuțiile. Comisia poate solicita un mandat, dar depinde de Consiliu. Aș vrea ca Comisia să poată decide de una singură să uh, își acorde mandat, dar nu se poate, trebuie să fie Consiliul de acord. Trebuie să spun totuși că uh, legislația uh, s-a schimbat, uh, faptul că nu avem încă un mandat uh, oficial nu reprezintă o problemă. Într-adevăr, avem nevoie de mandat pentru conferința diplomatică, deci trebuie să ne adaptăm foarte rapid, pentru că nu putem merge la o conferință diplomatică fără un mandat de negociere. Dar până atunci, la nivelul uh, Comitetului Permanent de la OMPI, Comisia a avut un rol extrem de activ în uh, promovarea unui text care a fost uh, uh, analizat și rafinat un pic anul trecut în noiembrie la reuniune și uh, au existat două reuniuni informale cu multe țări, inclusiv uh, Statele Unite și Uniunea Europeană reprezentate de Comisie și de președinție și am încercat să avem un text cât mai uh, bun pentru a fi pregătit. Ultima reuniune a avut uh, loc în mai, a, fost, uh, a avut loc la Geneva, a fost găzduită de delegația Comisiei și au fost invitați și reprezentanții Uniunii Nevăzătorilor ca parte a discuțiilor pentru a vedea aspectele textului. Asta am putut Uh, face pe fond și săptămâna viitoare ne ducem la Geneva cu aceeași intenție și solicităm uh, Consiliului să discute mandatul și să-l adopte cât mai urgent cu putință. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Martín Prat. A continuación, iniciamos el turno de intervención. Mulțumesc foarte mult. Să trecem acum la observații. Doamna Vertman, sunteți prima pe lista vorbitorilor. Mulțumesc foarte mult domnule președinte, în primul rând dați-mi voie să le mulțumesc petenților pentru că au venit astăzi aici. Și vă mulțumesc de asemenea că ne-ați oferit o imagine clară cu cifrele pe care le-ați pus la dispoziție. 150.000 de cărți noi și doar o parte din acestea fiind disponibile în Braille. în fiecare zi. Și mă întreb dacă drepturile omului sunt respectate, pentru că nu avem liberul acces la educație și mă întreb dacă putem face acest lucru până la urmă. Săptămâna viitoare voi adresa o, o întrebare Consiliului, am adresat deja o întrebare legată de mandat și aș fi vrut să știu care sunt țările blocante. Cine nu dorește acest tratat? Ce putem face noi ca deputați este să încercăm să aflăm lămuriri pentru a face un pas înainte, pentru a ajuta pe nevăzători. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sosa Wagner! Mulțumesc foarte mult! Accesul la cărți pentru oamenii uh, cu probleme de vedere este un drept uh, garantat în Carta Drepturilor Omului a Națiunilor Unite. A fost uh, ratificată de UE uh, și de statele membre în februarie în acest an. Parlamentul a adoptat o rezoluție care a solicitat Consiliului și Comisiei să sprijine la OMPI tratatul pentru persoanele nevăzătoare și pentru persoanele cu dislexie. A existat un angajament clar de a solicita un mandat din partea Consiliului pentru a negocia tratatul într-un mod clar și eficient. Dar acum au trecut 5 luni, suntem cu o săptămână înainte de conferința de la Geneva și totuși nu avem o poziție clară în scris din partea Consiliului și nici din partea Comisiei veți încerca să aveți un tratat obligatoriu sau veți solicita un alt uh, instrument? Uniunea Europeană va solicita o conferință diplomatică la OMPI, la Congresul OMPI. Deci, care este poziția europeană? Care va fi poziția europeană în legătură cu acest tratat? Și va fi ea suficientă pentru a uh, răspunde la solicitările uh, comunității de nevăzători și de dislexici? Uh, solicităm președinției Consiliul European să își respecte angajamentul politic și să ia măsuri imediate pentru a rezolva o problemă care afectează zeci de milioane de oameni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, Sosa Wagner. Doamna Ialcă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin ceea ce au spus colegii și să subliniez că trebuie să știm care sunt statele membre care blochează acest mandat. Eu am luat legătura cu guvernul danez la începutul președinției pentru că aveam senzația destul de enervantă că e prea multă birocrație în minister și că ei nu știu că trebuie să facă ceva. și tot felul de angajamente, vorbe, alea, alea, trebuie să avem grijă de uh, cutare și de cutare, să vedem ce se mai întâmplă, să vedem ce e cu acta și așa mai departe. Bineînțeles, este o diferență majoră între nevăzători și am vorbit, cum spuneam, cu uh, guvernul danez înainte să li se termine uh, mandatul și ministrul culturii de la noi era în favoarea unui tratat obligatoriu. Și cred că ajută dacă le dăm un șut, nu spun unde. Dacă le dăm un șut ca să se trezească și să le spunem că uh, Uh, deținătorii de drepturi intelectuale nu mai au așa o mare prioritate. Trebuie să fie răspunzătoare autoritățile în fața cetățenilor. Pentru că ne pasă mult mai mult uh, deci nu, nu vrem să spunem cetățenilor că nouă ne pasă mult mai mult de editori și uh, de deținătorii de drepturi decât de nevăzători. Cred că asta este foarte clar. Tocmai de asta este nevoie să știm uh, numele. Dacă Danemarca nu se numără printre țările care vă susțin, spuneți-mi, vă rog. Mulțumesc, doamna Alcan, domnul Lichtenberg. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să vorbesc despre fond, pentru că se înțelege de la sine faptul că literatura trebuie să fie accesibilă, inclusiv nevăzătorilor. Având în vedere progresele tehnicii, acum este mult mai ușor ca această literatură să fie pusă la dispoziția nevăzătorilor. Acest lucru e foarte clar și faptul că vedem că uh, acest lucru este blocat tocmai de oamenii pe care noi i-am ales. Cred că este o dovadă de cinism. Nu pot să accept așa ceva. Trebuie de, da, deci să avem un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru că nu putem să mai mergem pe calea asta de acorduri voluntare. Nu funcționează și, cel mai important, nici măcar nu sunt transnaționale, transfrontaliere. Mă bucură foarte mult faptul că Comisia este dispusă să meargă pe această cale acum. N-a fost foarte ușor să convingem Comisia să fie de acord cu această modificare de uh, atitudine și de strategie. Tocmai de aceea avem nevoie de claritate. Trebuie să știm care este calendarul, cine ce va face și când. Și apoi vrem ca Consiliul să aibă o poziție deschisă și să nu mai îi apere pe acei membri ai Consiliului care au rămas blocați în trecut și care vor să blocheze procesul. și care împiedică acordarea unui mandat clar pentru conferințele la care se negociază. Întrebarea mea pentru Comisie este când ați trimis această solicitare către Consiliu în ceea ce privește mandatul? A doua întrebare, pentru Consiliu, când a discutat Consiliul această solicitare și dacă a discutat-o, eu vreau să știu care a fost rezultatul să arătăm cu degetul și să-i facem de rușine, să fim deschiși, transparenți și clari și să știm cine blochează lucrurile. Eu am niște bănuieli personal, dar aș vrea niște informații clare. Guvernele trebuie să poată să-și respecte uh, angajamentele și nu să spună mă doare în cot dacă nevăzătorii au sau nu acces la cărți avem o echipă de negociere și nu vrem să continue status quo-ul uh, timp de 50 de ani. Vreau să știu cine vrea acest lucru. Și dacă Consiliul chiar vrea să nu fie atât de lipsit de transparență, atunci o să le spunem și noi ce părere avem noi despre ei. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Dom domnul Wikström, care nu dorește să intervină. Înainte de... Domnul Boștinaru dorește să intervină. And, uh, yeah, now it's, it's functioning. I just... Da, am uh, solicitat să intervin pentru a mă alătura acestor contribuții foarte serioase a distinșilor mei colegi. Bineînțeles, ne bucură informațiile primite din partea Comisiei. Acum este evident că Comisia merge în direcția cea bună și își face treaba destul de rapid. Dar mesajul meu, mai întâi către președinția cipriotă, și știu că domnul președinte și președinția cipriotă nu pot respinge ideea de a lupta pentru acest uh, subiect, pentru că uh, nu este atât de dramatic ca negocierile cu femei, este mai puțin dramatic decât negocierea pachet, uh, pactului de coeziune sau uh, negocierea pacului. Deci aceste lucruri pot fi obținute și eu v-aș uh, uh, sugera ca doamna Mazzoni să transmită o scrisoare, pentru că știm că președintele Parlamentului uh, Uh, merge de fiecare dată la reuniunile Consiliului și ne face mare plăcere ca președintele Parlamentului să transmită în mod oficial această solicitare explicită Consiliului. Deci să transmită mesajul explicit către Consiliu ca Consiliul să nu uh, se mai uh, să nu mai întârzie procesul care afectează 500 de milioane de oameni, gândindu-ne că Uh, pe de o parte avem drepturile de proprietate intelectuală, dar pe de alta avem uh, nevoile dramatice ale uh, peste 400 de milioane de oameni și nu putem să ne uităm la lucruri prin prisma comercială. Trebuie să se întâmple acest lucru. E nevoie de bunăvoință și de presiune asupra statelor membre din Consiliu și uh, președintele Parlamentului trebuie să transmită în mod formal și explicit solicitarea Parlamentului pentru ca uh, această problemă să devină o prioritate. astfel încât Uniunea Europeană să poată fi campioana promovării unui obiectiv care este foarte ușor de atins. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul petenților, au existat niște întrebări uh, clare adresate Consiliului și Comisiei în ceea ce privește solicitarea pentru un tratat uh, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Dau cuvântul, deci, Consiliului. Cred că, înainte de a ne da cuvântul, a existat o întrebare fundamentală. când a ă, venit solicitarea din partea Comisiei. Poate ar fi mai bine să inversăm rolurile, să răspundă întâi Comisia și după aceea noi. Vă rog. Mulțumesc pentru a fi foarte clară. Uh, ritmul în care lucrează Comisia. Mm, comisarul Barnier și-a luat angajamentul în februarie, noi ne-am întâlnit cu el imediat după aceea, a solicitat serviciilor să redacteze un mandat de negociere, ceea ce am și făcut, care implică negocierea cu serviciile juridice și, un, uh, și consultații interservicii care au fost uh, foarte bine primite și care uh, au uh, vizat doar îmbunătățirea textului. Uh, acest uh, mandat a fost adoptat de comisie pe 8 iunie, când toate traducerile au fost gata și uh, deci uh, asta înseamnă trei luni pentru adoptarea unui text juridic. Deci un pas foarte rapid. Și mandatul a fost trimis către Consiliu, deci solicitarea de mandat, dar insist, nu ne trebuie mandatul pentru o conferință diplomatică. Nu vreau nimeni să creadă că nu putem uh, negocia săptămâna viitoare în Geneva pentru că nu avem mandat de negociere. Comisia spune constant că nu are nevoie de mandat oficial din partea Consiliului. Evident, avem nevoie de acord și de sprijin, dar nu avem nevoie de un mandat formal pentru a juca un rol activ săptămâna viitoare, în același mod în care nu am avut nevoie de mandat pentru a juca un rol activ în noiembrie anul trecut, și în uh, uh, lucrările din martie și mai cu toți partenerii, dar nu avem nevoie de un mandat oficial din partea Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc! Consiliul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea fundamentală care s-a pus a fost haideți să arătăm cu degetul și să-i facem de râs. Da, nu așa se pune problema. Pentru că Consiliul și Parlamentul sunt colegiuitori și contăm pe cooperarea dumneavoastră, nu pe aruncatul cu piatra. Acestea fiind spuse, pot să vă explic ce s-a întâmplat în trecut, dar nu și situația actuală, pentru că ceea ce s-a întâmplat în trecut a fost că multe state membre aveau rezerve pentru sprijinirea unui uh, instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și pentru a ajunge la un instrument uh, uh, obligatoriu e nevoie de mult timp. Și fie că ne place sau ne, nu, mie nu-mi place să mă lungesc așa aiura, dar împărtășesc pe deplin această poziție a dumneavoastră. Înțelegem pe deplin îngrijorările pe care le aveți și faptul că vreți să știți cine ce blochează. Dar nimeni nu blochează nimic. Ce s-a întâmplat imediat după ce am primit solicitarea de mandat uh, pe 8 iunie? Președinția noastră a început acum 11 uh, zile. Am avut câteva prezentări la, iuri, la jurii pe 4 uh, și pe 5. E foarte clar că pentru noi este o prioritate. Și pe 5 am discutat acest document pe care uh, l-am pus pe masa de lucru a uh, grupului de lucru. Am avut un prim schimb de puncte de vedere cu toate statele membre și majoritatea lor au o au introdus rezerve de examinare pentru a se întoarce la guverne și pentru a se consulta, pentru că este o problemă importantă și trebuie să aibă și ei înșiși un mandat clar ce vor putea face la următorul grup de lucru. Și am menționat uh, în mod clar că acest subiect va fi discutat în septembrie, pe 13 septembrie, la următoarea reuniune a grupului de lucru. A existat de asemenea o întrebare legată de cine respinge și cum decurge procesul. Noi vom face tot posibilul pentru a merge mai departe. pentru că și pentru noi este o prioritate și vom încerca să facem tot posibilul pentru a obține rezultate pe, în timpul mandatului nostru de șase luni. Vă asigur că voi face tot posibilul ca președinte a grupului de lucru pentru a obține rezultate. Voi fi prezentă și săptămâna viitoare la discuțiile uh, Uh, cu uh, grupul și asta vă dovedește că, într-adevăr, acordăm atenție subiectului și îl luăm foarte în serios. Oricum, există și alte moduri de a lua legătura cu statele membre care sunt sceptice în această privință. Dar, așa cum am spus, niciun stat membru nu a dat dovadă de scepticism uh, față de uh, discutarea acestui uh, instrument pe 5 iulie. În trecut, uh, după cum știți, a existat această atitudine de a nu avea un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. De data asta, o rezervă de examinare pentru a se consulta la nivel intern pentru a acorda acest mandat. Deci cred că situația a evoluat un pic și e un pic diferită față de cum era. Nu pot să vă spun mai multe decât atât, decât să vă promit că voi face tot posibilul în favoarea acestui subiect. Mulțumesc! Eh, la señora Auken avea pedido la palabra. Mulțumim și noi. Doamna Auken, ați cerut să interveniți foarte pe scurt, însă vă rog. Știu că aici nu e vorba de codecizie, dar spuneați eh, procesul de colegislație impune anumite lucruri. Trebuie să vă spun că noi avem transparență în această cameră și când lucrați cu noi, sunteți obligată să respectați regulile transparenței. Știu că guvernele nu agrează ideea de transparență, dar iată, așa stau lucrurile. Așa funcționează democrația, cel puțin după tratatul de la Lisabona. Așa că vă rog, spuneți minunatului Consiliu pe care îl reprezentați că preferăm să avem transparență, ne place foarte mult și noi știm din propriile state membre că lucrurile nu stau așa, că nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă. Deci trebuie să avem un instrument care să ne permită să punem anumite presiune. Vă mulțumesc pentru această referire. președinția, trebuie să așteptați să vă dau cuvântul. Îmi cer scuze, e prima dată că sunt aici prima mea experiență, așa că îmi cer scuze că am intervenit fără să mi se dea cuvântul. N-am vrut să, să spun că sunteți colegislator pe acest dosar, însă, tocmai din cauza dispozițiilor din tratatul de la Lisabona, și pentru că noi dăm legi pentru cetățeni și cetățenii să răspunderea dumneavoastră, uh, E important pentru dumneavoastră să știți toate detaliile, sigur, care vă privesc. Și în acest spirit am făcut și eu această referire și de aceea sunt astăzi aici. E un instrument național și, dintr-un anumit punct de vedere, Parlamentul nu are a vota pe această temă, însă iată, suntem aici pentru a explica, pentru a întâlni cu dumneavoastră și să sperăm că vom avea contacte ulterioare cu dumneavoastră la un nivel poate și mai puțin oficial. Mulțumesc, dau acum cuvântul petiționarilor. Mulțumesc că nu să încerc să nu vorbesc foarte mult, însă discuțiile pe care le-am auzit aici și explicațiile oferite de Consiliu și de Comisie au fost interesante, însă asta ridică trei probleme pe care aș dori să le reliefez în sensul unor clarificări care consider că sunt necesare. Uh, cu un an în urmă, legislativul european a propus un instrument pentru VIPO care să nu fie legislație cu forță obligatorie. Lucrurile s-au schimbat de atunci, însă acest context ne îngrijorează puțin în sensul că am dorit să avem o dovadă clară a instituțiilor europene că au în vedere legislație cu forță obligatorie. Domnul comisar Barnier ne-a spus acest lucru, știm că și par- Parlamentul susține această inițiativă, lucru care ne liniștește oarecum, și spusele domnului Prat subliniază exact aceeași dimensiune. Domnul Barnier spune un tratat obligatoriu. Însă auzim acum instrument juridic și nu tratat cu forță obligatorie. Domnul Prat spunea că practic sunt același lucru că înseamnă în termeni practici un tratat cu forță obligatorie. Însă, dacă ne uităm la contextul general și dacă tot e un tratat cu forță obligatorie, noi am prefera și am fi mult mai liniștiți dacă și formularea ar spune cu forță obligatorie. Dați încă domnul comisar a inițiat demersurile pentru un tratat cu forță obligatorie și dacă acest lucru este avut în vedere, atunci ar ajuta foarte mult dacă și textul ar spune tratat cu forță obligatorie. Asta ar simplifica viața și, și domnule Prad, nu o să mai tot întrebăm uh, dacă negociați un tratat cu forță obligatorie sau nu. Al doilea, a doua chestiune, în ceea ce privește mandatul pentru conferință diplomatică, Comisia ne-a spus că doar în momentul în care ajungi la o conferință diplomatică e nevoie de acest mandat pentru un tratat obligatoriu. Înainte de asta se poate negocia. Bun, înțeleg. Dar dacă în următoarele două săptămâni de negocieri la Organizația Mondială a Drepturilor de Proprietate Intelectuală se face apel la o se cere o conferință 2013. Înțeleg, atunci Comisia nu are mandat pentru a negocia un tratat cu forță obligatorie e, atunci va putea Comisia să accepte, alături de ceilalți membri ai acestei organizații mondiale, proprietății intelectuale, să spună, da, suntem de acord cu o conferință diplomatică care să creeze acel tratat, chiar dacă Comisia nu are mandat în următoarele trei săptămâni. Și ultima clarificare se referă la ce a spus domnul Barnier. A spus că dânsul va vorbi, se va adresa individual fiecărui stat membru. Dacă ne uităm și la calendarul anunțat, trebuie să vă întreb, intenționează să facă asta după următoarea întâlnire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale sau nu? Vă mulțumesc. Aș avea o propunere simplă. Petiționarul a văzut că în comisia noastră este unanimitate que cuanto antes eh, se alcance. În sensul uh, cererii un, uh, pentru un tratat cu forță obligatorie, să cerem să negocieze acest lucru, o cerere adresată Comisiei și Consiliului. Mulțumim uh, președinției și Comisiei pentru declarațiile făcute. Reprezentanta Consiliului a spus că acest lucru va fi o prioritate. Prin urmare, ținând cont și de propunerea domnului Boștinaru, aș recomanda să trimitem o scrisoare președinției Parlamentului European, președinției în exercițiu și comisiei. O scrisoare în care să spunem că această comisie cere ca neîntârziat să se negocieze un tratat cu forță obligatorie Asta pentru a garanta că egalitatea, un principiu fundamental al Uniunii Europene, este recunoscută și, și pentru această comunitate a persoanelor cu deficiențe de văz sau de citire, pentru ca acestea să poată avea acces deplin la media și la textele cu caracter cultural și trimitem această scrisoare Parlamentului, Consiliei, Consiliului și Comisiei. Sunteți de acord cu această propunere? Da? O observație din partea petiționarului? Vă mulțumim. Apreciem uh, sprijinul pe care ni-l oferă Comisia dumneavoastră și membrii Parlamentului, însă am vrea să avem un răspuns la cele trei întrebări Asta deoarece negocierile ar putea să înceapă săptămâna viitoare la Geneva. Un, un schimb de mesaje scrise nu ne va oferi aceste răspunsuri, însă mă întreb dacă mai există timp pentru, aceste, pentru răspunsul la aceste trei întrebări. Am apreciat foarte mult dacă le-am primit. Comisia, doriți să răspundeți? Pot foarte pe scurt. În ceea ce privește formula din text, e clar, în ceea ce privește solicitarea de mandat, face parte din procedura juridică de la instit- din instituția noastră. Comisia are nevoie de un mandat pentru a negocia un tratat obligatoriu. Însă, nu avem nicio problemă cu a include cuvântul forță obligatorie. Dar dacă cereți o decizie de negociere a unui instrument internațional, a unui acord internațional, uh, și o recomandare pentru Consiliu pentru un mandat negociat, atunci lucrurile sunt foarte clare. Deci spune acestui delegat că nu are niciun motiv de îngrijorare, nu va fi nicio problemă. Ce o să se întâmple în DCCR? O bună întrebare. Oricum, decizia de a convoca o conferință diplomatică ține de adunarea generală. Dacă toate lucrurile merg bine, Rezultatul va fi o recomandare din partea Comisiei Permanente pe Copyright către adunarea generală și apoi adunarea generală va trebui să ia o decizie. O să vedem la Geneva și în funcție de decizia respectivă, Comisia va face tot posibilul să sprijine această propunere către adunarea generală și o să avem timp până în octombrie, înainte ca aceasta să fie oficializată. Nu pot să vă spun mai multe, pentru că nu, Comisia nu poate vorbi în numele Comisiei. Comisia trebuie să vorbească în numele Comunității Europene și a statelor membre. Nu avem autonomia de a impune nimic statelor membre. Avem nevoie de sprijinul statelor membre, de susținerea statelor membre în acest demers. În ceea ce privește angajamentul domnului comisar Barnier, ce putem noi face, de altfel, după cum spunea și domnul Barnier în câteva rânduri, nu ar fi bine nici pentru noastră să-l rugăm să meargă la fiecare stat membru. Ar fi un turneu până la sfârșitul anului viitor. Și evident mai sunt și alte lucrurile pe ordinea de zi a domniei sale, însă sunt sigură că dânsul va interveni în cazul în care anumite state membre dau dovadă de reticență, ceea ce mi se pare un curs logic de acțiune. Mulțumim reprezentantei Comisiei, doamna Prat. Dați-mi voie să rezum încă o dată propunerea făcută. Se pare că avem sprijin unanim aici în comisie. Dacă nu sunt obiecții la această propunere, atunci vom încheia această discuție mulțumind petiționarilor care au venit, iată, astăzi aici în sala noastră de ședință pentru a discuta o problemă de o importanță deosebită. Să știți că aveți sprijinul nostru unanim vom încerca să găsim o soluție rapidă care să ducă la încheierea unui tratat cu forță obligatorie și declar acest punct închis.